punct de pe ordinea de zi, tot o întrebare orală adresată Comisiei de domnul Neil Parish în numele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Este vorba de dieta mediteraneană, dieta pe care încercăm să o aplicăm cu rezultate excelente. Domnul Parish are cuvântul. Cinci minute. Well, well, Mr. President, I... Domnule președinte, sunt încântat să constat că ați trecut la acest subiect dieta mediterană și foarte bine. Cred că se poate constata în această dimineață aici că în calitate de președinte al Comisiei de Agricultură aveți uh, o serie de subiecte de care știți să vorbiți. Vorbim ba de transportul animalelor și care este un subiect foarte important și acum vorbim despre un alt subiect foarte important și anume despre dieta mediteraneană și în calitate de președinte al Comisiei de Agricultură, acestea sunt un subiectele care mă interesează și încercăm să înțelegem un lucru, și anume că în momentul în care a avut loc la Bruxelles, pe 16, data de 16 iulie, Consiliul de Ministri, 16 iulie 2007, Comisia Europeană a reafirmat sprijinul său pentru uh, această denumire de dietă mediterană ca fiind un patrimoniu cultural al umanității înscris în UNESCO. Această denumire, această denumire va fi analizată în 2009, s-a și întâmplat acest lucru, Comisia UNESCO a făcut acest lucru. Acum, întrebarea este dacă se dorește o strategie la nivelul Uniunii Europene în scopul acestei numiri în cadrul UNESCO, pentru că cred că avansăm foarte repede în acest sens în acest moment și cred că că pot vorbi și în numele um, Comisiei de Agricultură și numai, dar probabil că pot să vorbesc în nume tuturor uh, Uh, europarlamentarilor și țărilor membre când vorbim despre dietă, pentru că știm foarte bine că în Europa un lucru extraordinar reprezintă diversitatea culturală și o parte a acestei diversități culturale reprezintă alimentația. Iar dieta mediteraneană este una foarte sănătoasă. Adică ce înseamnă această dietă mediteraneană? Sigur că putem vorbi în toată această dimineață foarte pe larg, însă în general e vorba despre o dietă care se consumă multe fructe, mult ulei de măsline, pești, cu uh, o dietă foarte gustoasă și foarte sănătoasă și se poate vedea după cum arăt, vedeți că sunt și foarte mare amator de dietă mediteraneană, dacă vă uitați la gabarit. De asemenea, este o dietă și foarte sănătoasă, pentru că este o sursă de acizi grași foarte sănătos și de antioxidanți. Este o combinație care permit o îmbunătățire a nivelului de colesterol și, de asemenea, îmbunătățește sănătatea inimii. De asemenea, se reduce și riscul unor uh, boli dobândiri urbane, cum ar fi demența și există anumite țări eh, mediteranene unde se poate vedea că oamenii gustă, savurează această dietă, dar nu numai în țările mediteranene, ci această dietă, noi care călătorim în țări mediteranene, mai ales atunci când eh, mergem să ne bronzăm, să avurăm această dietă și ne bucurăm și de o mâncare foarte gustoasă. Cred că este eh, un lucru pe care trebuie să-l tratăm cu seriozitate într-o lume în care uh, de fiecare dată constatăm că lucrurile sunt uniforme și se constată la nivelul noilor generații, tinerilor generații, vedem că ele sunt bombardate de lanțurile de restaurante tip fast food, nu o să dau numele tuturor acestor um, restaurante, însă aceste lanțuri de restaurante avansează foarte rapid în întreaga Uniune Europeană și să nu uităm că da, au și ele rostul lor aceste restaurante fast food, dar cred că ar fi o nenorocire dacă în următorii ani, să spunem, am ajunge să uh, călătorim dintr-o parte în alta Europei și să nu trebuiască să mănânci decât la fast food adică să trebuiască să duci în America, mai ales pe coasta de vest, acolo unde se pare că altceva nu găsești decât restaurante fast food, nu am vrea să ajungem și noi în Uniunea Europeană cum, să se întâmple cum se întâmplă acolo. De aceea trebuie să sprijinim modul de alimentație mediteranean și cred că acest lucru slujește și interesului diversității culturale și cred că pe viitor va trebui să ne uităm și la alte tipuri de diete la nivelul Uniunii Europene, pentru că vreau să vă spun foarte clar și răspicat în această dimineață că eu susțin dieta mediteraneană însă nu am venit aici în calitate de președinte al Comisiei de Agricultură doar ca să fiu de acord cu dieta mediteraneană, pentru că știu că există în Europa și alte tipuri de diete la fel de sănătoase și de bune și care prezintă și alte calități, dar și alte tipuri de alimente. De aceea cred că acesta este începutul pentru multe alte lucruri pe viitor și aș dori să aflu din partea Comisiei în ce mod intenționează dumnealor să acționeze pentru a sprijini această candidatură anul acesta, pentru că uh, așteptăm cu nerăbdare să uh, vedem de ce distinție va primi uh, dieta mediteraneană și de asemenea așteptăm și să ne bucurăm de mâncare mediteraneană foarte bună și pe viitor. Mulțumesc! Gracias, colega Paris. la palabra. Mulțumesc, domnule coleg Paris. Are cuvântul domnul comisar Spidla în numele Comisiei. Domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, din capul locului aș dori să subliniez importanța unei alimentații sănătoase pentru a preveni bolile. În calitate de deputați europeni, știți că uh, strategia privind cartea albă, uh, vizând sănătatea și probleme legate de diabet, uh, Uh, obezitate și excesul de greutate a fost adoptat uh, de către Comisie în mai 2007. Toate politicile comunitare care pot contribui la o îmbunătățire a modului de a se alimenta și a preveni obezitatea sunt uh, conținute în această carte albă. E vorba de măsuri în domeniul sănătății publice, alimentației, transportului, politicilor regionale, sportului, educației, statisticilor și a politicilor agricole. Și unul dintre cele mai bune exemple în acest sens este inițiativa Comisiei de a uh, distribui fructe și legume în școli. Scopul acestui program este de a ajuta pe copiii noștri să înceapă viața în mod sănătos. Acest program a început la începutul anului școlar 2009-2010. Bugetul anual este de 90 de uh, milioane de euro uh, pentru a furniza tocmai fructe și legume proaspete în sală. În legătură cu întrebarea care a fost adresată, vizând includerea dietei mediterane în patrimoniul cultural intangibil al umanității de către UNESCO, predecesorul meu, domnul Marcos Ciprianu, a pus problema la Consiliul Agriculturii în iulie 2007. Comisia salută această inițiativă pentru că ea poate sprijini și spori obiceiurile alimentare sănătoase în Uniunea Europeană. Totuși, Comisia Europeană nu are competențele oficiale pentru a sprijini uh, o astfel de numire în cadrul UNESCO. Și aceasta pentru că Comisia Europeană nu face parte din UNESCO, ceea ce înseamnă că nu poate participa la procesul de luare a deciziilor. Cu toate acestea, eu sper ca statele membre să obțină câștig de cauză și să primească sprijinul adecvat de către alte uh, statele ONU. Acum începem intervențiile deputaților numele grupurilor. Are cuvântul doamna Ramos Migueles în numele socialiștilor. În primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei pentru susținerea arătată încă o dată față de <clears throat> această cerere de a considera dieta mediterană ca parte a moștenirii culturale. Trebuie să recunoaștem că e vorba de un bun cultural și conceptul acesta de dietă este ceva mult mai larg, nu este vorba numai de alimente aici. E adevărat ce spunea domnul Parish, dieta mediteraneană are un rol foarte important ca parte a unui stil de viață sănătos. Uh, și poate să împiedice diverse boli care sunt legate de lipsa de exercițiu sau de lipsa de alimente sănătoase, dar conceptul cultural de dietă mediteranei este mai larg, trece dincolo de acest înțeles face parte dintr-un stil de viață, face parte dintr-o relație față de alimente, de plăcerea de a mânca, este legat de teritoriu geografic, de societate, de peisaj, de o lume care de-a lungul secolelor a dezvoltat o tradiție culturală, o sărbătoare în jurul conceptului de dietă mediteraneană după ce am explicat ce înseamnă de fapt dieta mediteraneană și ce implică ea și care sunt uh, motivele acestei cereri, îmi dau seama că de fapt Comisia are bunăvoința de a colabora cu noi și considerăm că deși Comisia nu este membru al UNESCO, știm acest lucru și Comisia nu ia parte la procesul de luare a deciziilor, sigur știm și acest lucru, totuși considerăm că de fapt Comisia poate să susțină această cerere cu activități indirecte directe care vor avea un impact asupra celor care sunt implicați în procesul decizional. Și am să vă dau un exemplu. De exemplu, puteți să, comisia poate să dea publicității o declarație oficială care să susțină această cerere, care să uh, se adreseze altor organisme internaționale, cât comunității internaționale universitare care susțin această decizie cât privește planul viitor de eh, administrare, de gestionare, sigur ne gândim că, de fapt, Comisia va dori să susțină acțiunile transnaționale propuse, activități specifice. Este anul dialogului intercultural și ca parte a acestei cereri uh, în zona mediteraneană, uh, regatul Maroc, de exemplu, se implică în aceste acțiuni. Deci dacă ne gândim la interesul Comisiei de a promova pentru europeni un stil de viață sănătos și o dietă sănătoasă, Comisia ar putea să ni se alăture și să susțină uh, Uh, participarea tuturor, poate să desfășoare activități diplomatice, să ne ajute în zonele mediteranene, în afara Uniunii Europene, dar și în interiorul Uniunii Europene. Și Comisia de asemenea ar putea să se arate disponibilă uh, atunci când e vorba să ia parte la activități sugerate în ultimele luni. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Megheles. Aveți acum uh, cuvântul în numele grupului ALDE, domnul Chatsimakis. Micro. Micro. Vielen Dank, Neil Parrish, für die Anfrage. Danke auch äh, an die Kommission für die... Mulțumesc lui Neil Parish pentru întrebare și de asemenea Comisiei pentru răspunsul acordat. Europa este invidiată din multe cauze și printre aceste cauze sunt uh, stilul de viață și prosperitatea. Uh, regimul nostru alimentar este uh, în special foarte bun, în special regimul mediteranean. Și acest lucru este tipic pentru insula Creta, pentru o mare parte a Greciei și a Italiei de asemenea, după cum a spus domnul comisar. Și de aceea Trebuie să apărăm acest stil de viață și să introducem garanții pentru a putea păstra acest regim alimentar. Uh, fructele și uh, legumele trebuie consumate cu preponderență, uh, peștele și carnea moderat și, de asemenea, vinul roșu. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că Uh, regimul mediteranean reduce incidența bolilor cardiovasculare și a diabetului. Se ajută de asemenea și lupta împotriva cancerului, Alzheimer's, Parkinson. Aceste boli pot să fie atenuate de către o, un regim echilibrat. Regimul mediteranean are un Uh, are foarte mulți adepți în Europa și am dorit ca Comisia să facă ceva practic în legătură cu promovarea acestui regim. Însă există și un dezavantaj. Dacă China uh, va uh, adopta obiceiurile alimentare americane, acest lucru va fi rău pentru noi toți. Peste tot în lume vedem uh, Uh, o agricultură intensivă în legătură cu producerea animalelor și acest lucru dăunează și uh, planetei. Vă mulțumesc. În, acum, în numele grupului UN, domnul Musumeci. Signor Presidente, signor Comisario, colleghi. Domnule Președinte, domnule Comisar, dragi colegi, decizia Uniunii Europene de a susține recunoașterea dietei mediterane ca patrimoniu cultural al UNESCO consacră din nou înainte de toate dreptul la protejarea identitatea popoarelor în profundul, profunda legătură cu teritoriul acestora. Dar angajamentul instituțional a cărui protagonist este Italia și apoi Spania, Grecia și Marocul nu se poate limita la obținerea <clears throat> unei recunoașteri oricât de prestigioase ar fi aceasta. Trebuie să reconstruim legătura tot mai fragilă care unește produsele agricole cu alimentele noastre cotidiane deci să formăm consumatori uh, care să știe care sunt principiile alimentației sănătoase și sezoniere cu produse naturale, fără aditiv și conservanți chimici produse a căror consum ne asigură uh, oamenii de știință, reduce cazurile de mortalitate. Mă gândesc, de exemplu, la uleiul uh, de măsline, Uh, la fructe, la vin uh, și, de exemplu, uh, portocala roșie din Sicilia, care este unică în lume privind conținutul de substanțe antioxidante. Sper că și alte țări mediterane se vor uni efortului nostru și trebuie o strategie care poate fi promovată doar de către Comisie. Mulțumesc! Mulțumesc pentru două minute acum pentru GUE. Pedro Mulțumesc, domnule președinte. doresc să salut aceste inițiative care doresc să promoveze și să păstreze culturile populare în ceea ce privește alimentația. Așa cum este dieta mediteraneană, care este un patrimoniu cultural al umanității și a care importanță a fost recunoscută de UNESCO în 2009. Concretizarea unui astfel de obiectiv duce la recunoașterea și promovarea unei alimentații care predomină în zona mediteraneană și care este considerată sănătoasă de nutriționiști și alți specialiști. Aceast, această dietă are la bază, așa cum s-a spus, produse tradiționale din zona mediteraneană, cum ar fi fructe, legume, uh, ulei de măsline, uh, condimente, Um, produse lactate și vinul în cantitate mai redusă, s-a um, verificat că există, că populația este mai sănătoasă când consumă această alimentație. Iar uh, consecințele acestor, um, iar prin aceste Uh, decizii politice, uh, se vor lua măsuri în cadrul agric politicii agricole comune și politicii de pescuit comun. Măsurile pentru uh, fermele de subsistență, precum și pentru, pesc- și pentru pescarii în aceste regiuni, care astfel își câștig traiul, sunt foarte importante. Sunt valorizate astfel produsele regionale și piețele locale. Aceste, aceste măsuri luptă împotriva scăderii importanței agriculturii și uh, se păstrează importanța producției produselor de calitate naturale, toate acestea în cadrul european. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Greiru. Trecem acum uh, la uh, oratori individuali. Mai întâi domnul Capula Santos, două minute. Microfonul. Micro. Domnule președinte, stimați colegi, nu este deloc ușor ca acest subiect să adune în mod pozitiv uh, trei factori atât de importanți, sănătatea, cultura și economia. Dieta mediteraneană reușește să aducă la un loc aceste trei elemente. În ceea ce privește sănătatea, um, nu există îndoieli științifice în ceea ce privește avantajele pentru sănătate ale uh, alimentelor naturale, fructele, fructelor, legumelor, uh, orezul, uh, uh se, uh, semințele, consumul de pește, uleiul de măsline ca principala grăsime alimentară și consumul medurat al vinului. Din punct de vedere cultural, sistemul de producție și transformare, precum și consumul produselor susmenționate, Ehm, sunt asociate unor tehnici și tradiții ancestrale care depășesc cultura greco-romană și care ehm, sunt prezente și acum în obiceiurile și tehnicile, tehnicile, tehnicile folosite de aceste populații. Din ceea ce privește economia, ehm, se pune accent pe agricultură, pescuit și turismul rural, care reprezintă pentru Uh, pentru economia și pentru vitalitatea zonelor um, de coastă factori foarte important și impactul economic este semnificativ. În același timp uh, se pune accent pe producții mai competitive de agricultură în cadrul Uniunii Europene. Uh, este vorba de acelea care nu s-au, nu s-au bucurat de sprijin financiar în cadrul politicii agricole comune. Trebuie salutată inițiativa autorităților spaniole și E, vorba de recunoaștere de către UNESCO a dietei mediteraneană ca parte a patrimoniului umanitar uman și este important ca la Uniunea Europeană să sprijine această hotărâre pentru că nu este vorba de interesul unei anumite țări sau unui grup de țări, este vorba de interesul întregii Uniuni Europene. Mulțumesc foarte mult, domnul Tatarela, un minut. Signor Presidente, signor Domnule președinte, domnule comisar, obezitatea devine o problemă mare și gravă în toată Europa, mai ales în rândul tinerilor. Conform experților, dacă ținem la sănătatea copiilor noștri, adevărata rețetă care trebuie urmărit, urmată în fiecare zi, întoarcerea la tradițiile bucătăriei mediteraneene, unica asigurare pe viață pe care nicio criză financiară nu o va, mai, nu o va putea niciodată afecta rețeta lui Alfonso Iacarino, uh, bucătar uh, italian celebru și uh, ce face parte din Comisia de Experți pentru recunoașterea dietei mediteraneene ca patrimoniu cultural, imaterial al umanității și întoarcerea la natură, la alimentația simplă, la diversitate și la calitatea în bucătărie. Dieta mediteraneană nu înseamnă uh, foarte multă pâine și paste, ci înseamnă și mișcare, activitate fizică și un stil de viață. Dieta mediteraneană, pe uh, bază de ulei, de măsline uh, și de vin bun, are efecte foarte bune pentru sănătate. Uh, uleiul de măsline scade nivelul de colesterol în sânge, iar vinul, consumat în cantități uh, moderate, are un efect antioxidant. Datorită dietei mediteraneene, italienii au, uh, dețin recordul longevității în Europa, Uh, locul întâi pentru cea mai bună masă corporală ce reprezintă raportul între greutate și înălțime. În încheiere doresc să vă spun că Senatul Republicii Italiene recent a aprobat în unanimitate un document în favoarea recunoașterii dietei mediteraneene ca patrimoniu al umanității. Mm, sper ca și Parlamentul European să aibă aceeași părere, iar Comisia să acționeze în consecință. Mulțumesc! Microfonul vorbitorului nu mai funcționează. Non è arrivato l'audio, chiedo scusa. Quanto tempo, Presidente? Un, min- uh, un minut și jumătate aveți eh, timp de vorbire, domnule Lavarra. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eh, în primul rând, sunt foarte recunoscător președin, președintelui Comisiei de Agricultură al Parlamentului European, colegului Parish pentru că a promovat această întrebare orală după importanta audiere la care au luat parte uh, mulți experți ce s-a desfășurat în aceeași uh, comisie. Nu se poate nega faptul că alimentația mediteraneană face parte din patrimoniul istoric și cultural al continentului nostru. Și de asemenea nu se poate nega principiul său uh, legat de sănătate. Aceeași comisie în Cartea Albă împotriva obezității a identificat această uh, dietă ca un medicament natural absolut potrivit pentru uh, bunăstarea umană. Beneficiile pentru sănătate au fost demonstrate în mod științific și se bucură de o faimă uh, um, binecunoscută în străinătate, mai ales în Statele Unite. Și se întâmplă așadar ca acest concept să se extindă până la a nu-i mai fi recunoscut originalitatea. Și de aceea recunoașterea din partea UNESCO uh, practic consfințește o definiție care să protejeze această, această particularitate. Doresc să spun colegului Parish că având în vedere această particularitate a culturii gastronomice europene, astăzi vorbim de alimentație mediteraneană, dar nu este unica particularitate a bogăției gastronomice europene. Domnule comisar, dumneavoastră ați menținut angajamentul predecesorului domniei voastre pentru a recunoaște ca importantă această inițiativă și vă mulțumesc pentru aceea. Ați subliniat că nu aveți putere de decizie în cadrul procedurii UNESCO, totuși cred că dumneavoastră veți putea să manifestați uh, printr-o muncă diplomatică corespunzătoare uh, în dorința dumneavoastră. Uh, mulțumesc, domnul Batilochiu, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte, plecând de la un concept, dieta mediteraneană, care studiile o demonstrează, favorizează lupta împotriva obezității și bolilor cardiovasculare și are efecte pozitive asupra sănătății umane. Dar aici nu vrem să pretindem să impunem dieta mediteraneană, sau să încercăm să o favorizăm uh, față de alte regimuri alimentare care sunt mai bine adaptate la clime și regiuni altele decât cea a Mediteranei. Noi trebuie doar să o protejăm, să definim conținutul și caracteristicile pentru a o apăra de imitații și contaminații externe care ar putea să îi uh, dăuneze imaginea, imagine și valorii. Deci ca toate celelalte expresii culturale europene trebuie puse în valoare și merită să fie apărată și promovată la nivel global. Reprezintă un uh, model care uh, vrea să fie copiat în întreaga lume, deci e important să vedem care sunt particularitățile acesteia și să le salvăm pentru ca patrimoniul european să nu fie uh, pierdut în oceanul globalizării. Mulțumesc uh, și acum uh, începe procedura Catch the Eye. Dăm cuvântul colegului Sikierski. Państwu, dieta śródziemnomorska zasługuje na ochronę i promocję. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Regimul mediteranean merită să fie promovat și protejat din foarte multe motive. Este un regim popular și care are și beneficii de sănătate. Lucru extrem de important pentru tineri și bătrâni deopotrivă. Există un corpus de informații și de date care a fost acumulat până acum și aceasta este o bază foarte bună pe care putem, putem să apărăm regimul mediteranean. Beneficiile de sănătate sunt clare. Uh, acest regim face bine uh, la inimă și cred că uh, cu toții putem beneficia în urma unui asemenea regim. Vă mulțumesc acum, domnul Matsakis. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Se știe că regimul contribuie la starea de sănătate bună. Acum există dovezi științifice care nu pot fi eh, disputate că eh, acest regim mediteranean, care își are originea în Creta și în Cipru, duce la o viață mai lungă și mai sănătoasă, sănătoasă în timp ce mâncarea fast food, hamburgerii și cartofii prăjiți duc la o viață mai scurtă și mm, mai uh, eh, cople- copleșită de boli. Acest regim este mai uh, important în cazul copiilor și de aceea trebuie să ne asigurăm că statele membre vor promova regimul mediteranean în școli și că vor interzice utilizarea mâncărilor fast food în asemenea instituții. Și nu înțeleg de ce noi nu suntem membri ai UNESCO, pentru că Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Tomașevska. Panie przewodniczący, lepiej zdrowo. Mulțumesc, domnule președinte. E mai... E o, o dietă sănătoasă este foarte binevenită. Nu trebuie să copiem pur și simplu uh, dietele moderne produse industrial. E bine pentru noi toți să încercăm să reducem uh, nivelul colesterolului și uh, e foarte bine că ne bazăm pe diete uh, de, cu tradiție vechi, iată de ce, iată în care sunt avantajele dietei mediterane și mă bucur că a fost adăugată în patrimoniul UNESCO. Mulțumesc! Acum încheiem acest subiect. Domnul Martinez are cuvântul. <clears throat> Mulțumesc. Îmi pare bine că un britanic, colegul Parrish, a depus acest text. Iată că soldații romani acum 2000 de ani au făcut bine să meargă în Marea Britanie și uh, să le ducă ulei de măslină. De aici trebuie să tragem niște consecințe. Nu este foarte rezonabil din punct de vedere simbolic să punem agenția uh, de alimentație la Helsinki și nu e rezonabil ca Comisia Europeană să nu dea înapoi asupra următorului fapt, să stabilească ajutoare uh, pentru uh, arborii de migdale și să ajut uh, să oprească agresiunea care cad victime măslinii, opriți agresiunile împotriva pescarilor de ton roșu în Mediterană și agresiunile împotriva viței de vie europeană și uh, domnul Barroso ar trebui să organizeze un mare banchet în Portugalia cu brânză de capră și vin de Samos. Asta ar fi sugestia mea. Mulțumesc, uh, domnule Martinez, și în încheiere, domnul comisar Spidla are cuvântul. Dame, a panove... Domnilor și domnilor, vă mulțumesc. Comisia Europeană, pe baza strategiei incluse în Cartea Albă, susține toate propunerile și recomandările care ar duce la un regim alimentar mai sănătos. Comisia Europeană susține activ toate aceste inițiative. Cu toate acestea, nu putem susține doar un regim alimentar foarte specific în special datorită faptului că există discrepanțe foarte mari între statele membre și între regiuni. Bineînțeles că există și diferențe între statele mediteraneene, însă acest lucru nu înseamnă că ceea ce am declarat eu în declarația mea introductivă, și anume că noi susținem această inițiativă pentru ca regimul mediteranean să fie inclus în patrimoniul cultural al UNESCO. Bineînțeles că susținem acest lucru, chiar dacă nu suntem membri ai UNESCO, sunt sigur că există modalități prin care putem uh, susține această nominalizare. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să comentez uh, în legătură cu o contribuție cu care nu sunt de acord. Nu văd niciun motiv pentru a reevalua uh, situarea agenției în Finlanda. Nu văd niciun motiv pentru acest lucru. Nu mă îndoiesc că cei care sunt uh, apropiați de agenție și care lucrează pentru agenție sunt perfect capabili să o protejeze și să îndeplinească mandatul acestei agenții. Eu cred că localizarea acestei agenții a fost aleasă în mod corect. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. Nu știu dacă există discrepanțe între grupuri și între statele membre, însă dezbaterea aici nu a arătat uh, că ar exista diferențe nici între Polonia și Germania sau între Portugalia și Spania, Germania și Marea Britanie, Grecia și Cipru. Cred că a existat o unanimitate generală pentru această uh, rezoluție. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Acum suspendăm ședința câteva minute. Am încheiat această dezbatere la timp. A fost o dezbatere foarte bună. Toată lumea i-a ascultat pe ceilalți, ceea ce este un început bun pentru noul an. Vom reîncepe la ora 12 cu voturile.